So I tried a second time. Încerc... Haideți să încercăm a doua oară. Bun venit tuturor! Cred că astăzi ne așteaptă o zi de votat, de voturi. Și în calitate de președinte sper să procedez așa cum trebuie, prima oară, deci îmi cer deja scuze pentru orice eventuală greșeală pe care s-ar putea să o fac. Și pentru alți colegi este prima oară, deoarece sunt uh, colegi noi, deci de aceea vă urez tuturor bun venit la votul electronic pentru descărcarea de gestiune pe 2018. Începem cu raportul Comisiei Europene. Ca raportoare vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare, pentru toate ședințele raportorilor din umbră, pentru consilierea oferită de uh, asistenții noștri, de consilierii noștri și îi mulțumesc mai ales secretariatului, deoarece nu e ușor să faci treaba când toată lumea e nouă și când trebuie să o iei practic de la zero. De aceea sper că de data asta vom putea vota foarte bine. Voi vota în limba engleză, deoarece Astfel nu acumulăm niciun fel de întârziere din cauza interpretării, deci voi face totul în engleză sperând să fie totul cât mai bine pentru toată lumea. Yeah, Începem cu amendamentul 1 al domnului Flanagan. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 E caduc. Then amendment. Trecem la amendamentul 3 pentru. Mă scuzați, nu m-am uitat bine. Vot cu apel nominal. Deci cine este pentru descărcarea de gestiune? That's a final vote. Votul definitiv pe propunerea de decizie pentru descărcarea din gestiune. Împotriva abțineți. It's roll call vote. vot electronic. E prima oară când uh, mă ocup de un vot. Data viitoare o să fiu mai rapidă. Deci deschid votul cu apel nominal. Să știți că mm, nu o să o țin tot așa. Deci s-a închis votul cu apel nominal. Se adoptă. 20 pentru, 4 împotrivă. Nicio abținere. Acum trecem la propunerea de decizie pentru agențiile executive. Ah, we don't need to vote them all. We... Ah, nu trebuie să le votăm pe toate. Trecem direct la pagina 5. Punctul 9, moțiunea de rezoluție. Deoarece prin acest vot, practic, uh, efectuăm și celelalte voturi. Trecem la compromisul 1 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 17, 18, 19, 16 sunt caduce. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. 22, 21, 57 sunt caduce. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 27. Vot pe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul ă, uh, 28, mă scuzați. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum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 Cineva ridică obiecție la acest amendament oral? Nu. Votăm atunci cu amendament oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Și aici avem un amendament oral. Cineva se opune? Nu? Bun, deci votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 51. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Deci votul cu apel nominal s-a deschis. A, nu ați primit uh, e-mailul. Ca președinte aveam până azi dimineață pentru a trimite și am făcut-o. Eu nu cred că e o problemă asta, nu? that's a decision at the moment of the chair, but it was asked for, so uh, check. we check. <laughs> okay. Deci s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis. Se adoptă. Era foarte clar. 22 de voturi pentru 3 împotrivă și o abținere. Compromisul 12. Și aici vot uh, cu apel nominal. Amendment 52. ok, these are uh, all these amendments. Roll call vote is opened. S-a deschis votul. Sunt doar șase voturi uh, cu apel nominal. La compromisul 12 s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis. 18 la 3 și 4 abțineri. Trecem acum la amendamentul 56 al domnului Cramofon Travaudel cu amendament oral. Cineva se opune acestui amendament oral? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Uh, then we have 50... Urmează 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, adoptat, mă scuzați. 50... 54. Și asta e cu apel nominal. La compromisul 23, 23, 24 și la 54. PP-ul a cerut vot cu apel nominal. Deci la 54 avem vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Closed. 21. de voturi pentru, 3 abțineri, 0 abțineri. 58 pentru, aici nu avem apel nominal, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Însă verificăm totuși prin vot electronic. Cred că a fost respins, dar verificăm mai bine. S-a deschis votul. 59. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 16 la 10. Trecem la compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem amendamentul 60. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61-63 sunt caduce, You want to check 60? Okay, fine. Vreți să verificăm amendamentul 60? Da, haideți să facem. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Douăsprezece împotrivă, zece pentru, 4 abțineri. Urmează 62 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Dar vă rog să ridicați mâna. Dacă vreți să verificăm electronic, o verificăm. S-a deschis votul. Șaizeci și doi, vorba de amendamentul 62. Doar o verificare. S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru, 10 împotrivă. 64 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24, 66 și 68 sunt în compromisul 24. Acum trecem la 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 nu e votat, nu-l votăm. Pentru 69 pentru împotrivă abțineri Verificăm prin vot electronic, e mai simplu. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 14 pentru, 5, 14 uh, împotrivă, 5 pentru. 70 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm electronic. Deschidem votul. Cred că a trecut, dar uh, deschid votul. Uh, vă rugăm mult să ne spuneți de fiecare dată ce amendament verificați. 74, am spus-o. <laughs> Am spus 74, am zis că trebuie să verificăm 74. And we check now 74. Roll call vote. Vot cu apel nominal. Se adoptă. 16 voturi pentru. La 9. Și o abținere. 75 caduc. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 și 77 sunt caduce. 78 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la 79. Cu un amendament oral, cineva are obiecții față de acesta? Nu? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 81. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru, pentru, împotrivă, mă scuzați, abțineri, se adoptă. 82 și 83 caduce, 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a trecut, dar verificăm totuși. Verificăm 88. Să spun clar, 88. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 18 pentru, 8 împotrivă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 și 91 sunt caduce, 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 93 prin vot electronic. S-a deschis votul. 93 verificăm 93. S-a închis votul? Respins. 13 împotrivă, 11 pentru. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm totuși. 100 is uh, adopted. Uh, one moment. 100. We... 100. Verificăm s-a adoptat. Cred. 100, 100. There was a mistake. Huh? I think there were several... Cred că au fost mai multe greșeli. Verificăm amendamentul 100. The vote is open on 100. Deschis votul la amendamentul 100. S-a închis. I think that is adopted. Cred că a fost adoptat. Da. 98 acum. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 99. S-a modificat data, e un amendament oral, aveți obiecții? Nu. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103, de la 103 la 109 sunt caduce, acum 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105, 106 și 107 sunt caduce, 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 și 112 sunt caduce. Compromisul 21 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 și 114 sunt caduci, 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 cu amendament oral. Cineva are obiecții față de acest amendament oral? Nu? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 118 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 Vreți să verificăm. 125. Verificăm electronic 125. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 15 împotrivă 10 pentru 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 127 pentru, împotrivă, a, trebuie să verificăm. Deschidem votul la 127. Închidem votul. La 127, 13 pentru, 12 împotrivă. Se adoptă. Acum, 128 pentru, împotrivă, Vom verifica din nou. S-a deschis votul la 128. Închidem votul. Respins. 13 împotrivă, 10 pentru, 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru,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 Haideți să vedem. S-a deschis votul. S-a închis votul. 137 verificăm. Se adoptă 16 pentru, 8 împotrivă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, cred că și abțineri, Cred că e aceeași majoritate. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 cu amendament oral. Aveți obiecții? Nu. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru comandament oral. Aveți obiecții? Nu. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 comandament oral. Aveți obiecții față de acesta? Nu. Pentru, Pentru, deci... Yes, sometimes it's in the preference. I'm the rapporteur. În raportare, da. Haideți să verificăm, e mai ușor. 143. 143, 143, deci vot cu apel nominal, votăm electronic. S-a închis votul. E adoptat clar. <laughs> Diferența e mare. Nu era nicio îndoială. 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 152 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 155-56 sunt caduce, trecem la 56 pentru, împotrivă, la 66, mă scuzați, se adoptă. 68 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Then we have 159, 160 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 161 și cu amendament oral există obiecții? Nu este cazul. Atunci cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 23 acum. Vot cu apel nominal, deschid votul. Am închis votul. Se adoptă 22 pentru și 3 abțineri. Celelalte amenamente sunt caduce și trecem direct la compromisul 24. Vot cu apel în penal. Deschid votul. Votul s-a închis. se adoptă foarte clar, 22 la 0 la 3 abțineri. Trecem la compromisul 25, tot cu apel nominal, deschidem votul. Și îl închidem. Se adoptă foarte clar, 19 pentru, 2 potrivă și 4 abțineri. Trecem mai departe la amendamentul 177. Cine pentru? A, deci a devenit caduc pentru că 161 s-a adoptat. Atunci 178, 178 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 179. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, se respinge clar, se respinge. Am greșit eu. 179. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat ziceți că e caduc? Îmi cer scuze, am o întrebare. 178 uh, a fost respins, nu-i așa? Da, 178 a fost respins pentru că îți uh, solicita practic ștergerea întregului aliniat. Și atunci am trecut la 179, 180 este caduc pentru că am votat deja 179 și l-am adoptat și trecem la compromisul 26. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 181 și 182 sunt caduce. Trecem la compromisul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 183 și 184 caduce. 185 și pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 186 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 187 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 188 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 189 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 190 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 191 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 192 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 193 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci respins, da? Am avut și un automatism, își cere scuze, doamna președinte. 195 pentru, împotrivă, abțineri, acum e adoptat. 196 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Atunci votăm amendamentul. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 198 nu se votează pentru că este doar un amendament lingvistic. 199 cu cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 200 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 201 nu se votează, pentru că se modifică textul. 202 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 203 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 204 pentru, împotriva, Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 204. Am deschis votul. Vot închis acum. Se adoptă cu 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Și atunci 205 cu amendament oral. Este, există obiecții la amendamentul oral? Nu le văd. Bun. Dar atunci, 205 cine pentru? Amendamentul oral este acceptat. Recomandarea cu minus este pentru amendamentul ca atare. 205 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 206 este caduc. 207 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. 208 pentru. Împotrivă. Aici cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul la amenamentul 208. Închidem votul. Se adoptă 13 pentru 11 împotrivă. 209 intră în alt compromis. 210. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 211. Se dorește verificare. Vot electronic pe amendamentul 210. 210. 210. A, s-a retras. Bun, pentru că în lista de voturi se zicea, se așteaptă să fie retras. Bun, 211 atunci. Cine pentru? Împotriva. Abțineri, adoptat. 212 pentru. Împotriva. Abțineri, adoptat. 203, 212 pentru. Împotriva. Abțineri, adoptat. 213 pentru. Împotriva. Abțineri, adoptat. 214 pentru. ...214. Votăm 214. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 215 e caduc acum pentru că l-am adoptat pe celelalte dinainte și 216 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptată. 217. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. 218. Spuneți, vă rog. Vreți verificare la 217? Da, sunt de acord. Vot cu apel nominal. Colegii vor 200, vot cu apel nominal la 218. 218. Atunci eh, deschid votul. Închidem votul. Se respinge cu 18 la 7 voturi. 219. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 220 pentru, împotriva. Haideți să-l verificăm. Deschidem votul electronic pentru amendamentul 220. Vot închis. Se respinge foarte clar. Trecem mai departe la 222. Cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 223 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 224 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 225 cu amenament oral. Există cineva care obiectează la amenamentul oral? Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 226 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 228 acum pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Deci deschid votul electronic pe amendamentul 227, spune președinta. 228 se corectează acum. Deci 228. Închid votul. Se respinge cu 12 la 12 voturi. Tocmai de asta nu, nu, nu am văzut o majoritate, da. Bun, 229 acum, cine pentru? 229 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 230 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 231 pentru? Împotriva? abțineri, respins. 232 pentru, împotriva, abțineri, respins. 233 pentru, împotriva, abțineri, respins. 234 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 237. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 238 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 239 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 240 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 242 pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. Amenentul 243 în compromisul 28, cine e pentru? Abțineri, adoptat. Trecem direct mai departe la la 246. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 29. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem mai departe la 249. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 250. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 251. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 252 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 257 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Atunci trecem mai departe la 261 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru, Împotriva. Abțineri. Adoptat. Mai departe, 265. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 266. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 267 pentru, împotriva, abțineri, respins. 268 pentru, împotriva, abțineri, respins. 269 pentru, împotriva, abțineri, respins. 270 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 271 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 272 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 273 pentru, împotriva, abțineri, respins. 227 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 275 pentru, împotriva, abțineri, respins. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 277 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, se adoptat. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 278 e caduc, 279 la fel, compromisul 33 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și mai departe, 282. Cine pentru? Împotrivă. Aici cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul electronic pe amendamentul 282. 282. Închid votul acum. Se adoptă cu o diferență de un singur vot. 13 la 12. 283 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 284 pentru. Împotriva. Abțineri adoptat. 285 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 287, o, 289, îmi cer scuze, cine pentru? Deci, corecție, 287 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 288 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 290 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 291 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 292 pentru, împotriva, a, verificăm aici, aș zice. Deci verificăm amendamentul 292 prin vot electronic. Am închis votul. Adoptat cu 13 la 12 voturi. Un singur vot diferență. Și acum trecem la 303. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 293 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 295. 294 zice vorbitarea. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 296 cu amenament oral. Obiecții? Nu, atunci votăm. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? A, trebuie să verificăm. Deschid votul electronic. Vot electronic închis. Se adoptă cu 16 la 9 voturi. Deci acum mai departe, 297, care este compatibil, deci îl votăm. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 298 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 299 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 300 pentru, împotriva. Cred că trebuie să-l verificăm pe acesta. Deci verificăm electronic amenamentul 300. Închid votul acum. Se respinge, iată, cu 13 la 12 voturi. Compromisul 34 Compromisul 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 302 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 304. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 305 pentru, împotriva, abțineri, respins. 306 cu amenament oral. Există obiecții la amenamentul oral? Nu văd. Atunci, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 307 pentru? Împotriva? Abțineri? adaptat. 308. Se dorește verificarea amenamentului 307, vot electronic deschis. Deschidem votul. Am închis votul. Se adoptă cu majoritate clară, 15 la 7. Acum 308. Pentru, împotriva, Aici trebuie să verificăm. Deschid votul. Închid votul. Se respinge cu 19 la 6 voturi. Trecem la compromisul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 310 atunci, cine pentru? Împotrivă. Deschidem votul electronic pentru verificare la amenamentul 310. Închid votul. Se respinge la diferență de un vot, 13 la 12. Atunci trecem la 312. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 313 pentru, împotriva, abțineri, respins. 314 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 315, nu, s-a adoptat clar, spune președinta. Vreți să verificăm? Verificăm prin vot electronic amendamentul 314. 314. Închid votul. Se adoptă. Nu, nu chiar atât de clar, dar oricum s-a adoptat. 315 pentru cine împotriva abține respins 316 pentru Împotriva. Haideți să vedem. Nu mai e nimic foarte clar. Am deschis votul electronic la, și l-am și închis. Adoptat totuși. Și atunci 317 e caduc, 318 pentru, împotriva, Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Deschid vot electronic, amendamentul 318. Închid votul. Iată, se respinge. 319 atunci. Cine pentru? Împotriva. Verificăm. Deschid votul. Votul închis. Acum e 12 la 12. Deci, mai departe, 320. Cine e pentru? Împotriva. Verificăm electronic. Cred că se respinge. Am deschis votul electronic pentru amendamentul 320. Am închis votul. Se respinge. 321. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm și aici. Deschid votul electronic la 321. Am închis votul. Se respinge. 322. Cred că votăm electronic de la bun început. Deci, se pare că lupta e foarte strânsă aici. Deci 322, vot deschis. Am închis votul. Se respinge. 323, deschid vot electronic. Vot închis. Respins. 324, am deschis votul. Deschid votul acum. Se respinge. 325. Deschid votul. Vot închis. Respins. 326. Vot deschis. Vot închis. Respins. 327. Vot deschis. Vot închis. Bancă nu. Am închis votul oricum. S-a respins. 328. Vot deschis. Vot închis. Respins. 329. Deschid votul. Închid votul. Asta se adoptă. Mai departe. 330. Deschid votul. Închid votul. Respins. 331. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Nu, asta este foarte clar. Cred că asta e, asta îl votează toată lumea. Ați deschis votul. Bine, atunci haideți să votăm electronic, e mai simplu. Votul e deschis pentru amendamentul 331. Tot în regulă. Închid votul. 24 la 0, iată! Felicitări lui Olivier! Trei sute treizeci și doi. Vot electronic. Vot deschis. Închidem votul. Se respinge clar. 333. Deschid vot electronic. Vot închis. Este 34, 35 și 36 împreună. Deschid votul. Închidem votul. Respinse. Apoi, 337. Vot deschis. Vot închis. Adoptat. 338. Prin ridicarea mâine. Cine e pentru? împotriva, abțineri, respins. 339, 340, totuși 339, deschidem votul pentru că și aici votul va fi strâns, vot deschis la 339. Vot deschis. Puteți închide votul. Respins, clar. 340. 340. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 342. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 343. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 344. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 346. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 347 pentru. A, a fost respins. 347 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 348 pentru. Împotrivă. Respins. Verificăm. 348. Verificăm. S-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Respins. 349. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cea de-a treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 350. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Te verificăm 350. We open the vote. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 351 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 352 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 353 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 354 pentru, împotrivă, abțineri, 355 pentru, e caduc, 356 pentru, împotriva abțineri, respins. 357 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 358 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 359 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 360 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 360. S-a închis votul. A adoptat. 361 pentru, împotrivă, adoptat. 362 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 363 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 364 pentru, împotrivă, ab- adoptat. 365 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 366 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 367 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 371 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 372 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 373 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 374 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 375 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 376 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 377 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 378 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 379 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. 379. 379 verificăm. Check is closed. S-a închis votul, respins. 380 eh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 381 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 382 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 383 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 384 pentru, împotrivă, abțineri respins. 385 pentru, împotrivă, abțineri respins. 386 pentru, împotrivă, abțineri respins. 387 pentru, împotrivă, abțineri respins. Da, verificăm 387. S-a deschis votul sunt a închis votul. Respins. 15 voturi împotrivă, 9 pentru, 388 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 390 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 391 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 392 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 393 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 394 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 394. S-a deschis votul. Closed vote. S-a închis votul. Respins 15 voturi împotrivă, 10 pentru. Avem acum un amendament oral. Există o obiecție la adresa acestui amendament? Nu. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 396 pentru împotrivă abțineri respins 397 pentru aveți o întrebare? 397 pentru împotrivă adoptat abținere adoptat 398 cu un amendament oral. Există obiecții la adresa acestui amendament? Nu. Pentru. Pentru așadar, împotrivă, abținere adoptat. 399 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 400 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 401 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 402 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 403 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 404 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 405 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Um, we check 400. Verificăm 405. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 13 pentru 10 împotriva 406 cu amendament oral. Există obiecții? Nu. Pare. Pentru. Pentru. Cine pentru? Să ridice mâna. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm prin apel nominal. 406. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 407. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul, îmi cer scuze. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. 408. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 409. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 410. Pentru împotrivă. Nu se vede foarte clar. Haideți să verificăm. 410, se, am deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 411 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 412 pentru, împotrivă, abțineri. Deschid votul. 413 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 414 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 415 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 416 pentru, împotrivă, nu se vede clar. 416 trebuie să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 12. 417 pentru, împotrivă, abțineri respins. 418 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 419 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 420 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 421 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 421. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 422. Cu amendament oral. Nu există obiecții. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 423, nu supunem la vot 424 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 425 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 426 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 427 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Verificăm 427. I close the vote. Închid, a, a închis votul. S-a respins. 428. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 429 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 430 pentru, împotrivă. Abținere. Adoptat. 431 pentru, împotrivă. Abținere. Adoptat. 432 pentru, împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 36 pentru, împotrivă. Abțineri. Adoptat. Tragem la 436. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm 436. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 437 pentru. Împotriva abținerea adoptat. 438 pentru, împotriva abținerii adoptat. 439 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 440 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 441 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 442 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 10 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 12 pentru, împotriva abținerii adoptat. 13 pentru, împotriva abținerii adoptat. 14 pentru, împotriva abțineri, respins. Votăm afect numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afect 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afect 6. Vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. La șapte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8. Pentru, Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. adoptat. La 10. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la deve. Deve 7 pentru... Ce amendament dori să verificăm? AFET 10. Bine, verificăm AFET 10. Haideți să verificăm AFET 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins, da, departe. DV7 pentru împotrivă adoptat Ample 5 pentru împotrivă haideți să verificăm Amber 5. S-a închis votul. O clipă. Respins. Ample 14. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 15. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 16, 17, nu votăm, 18. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Deschid votul la 18. Ample. ți a închis votul. Respins. Ample 19. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 20 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Ample 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A Adoptat. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A Adoptat. 23 pentru, împotrivă. Se pare că respins. 24 pentru. Abținere adoptat. 25 pentru, împotrivă. Adoptat. 27 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 29 pentru împotrivă respins 31 pentru împotrivă abținere adoptat 32 pentru împotrivă abținere adoptat 35 pentru împotrivă abținere respins 36 nu se supune la vot. Trecem acum la MV1. Pentru. Împotrivă. Respins. MV2. Nu, nu, MV4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV6. Pentru potrivă Abțineri. Adoptat. MV7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. MV8 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. MV9 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. MV10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Envi 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envi 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, pentru, împotrivă, abținere, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la tran. Tran 3 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Tran 4 pentru, împotrivă, E respins, dar putem verifica. Tran 4. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Tran 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat tranșapte pentru. Împotrivă. Adoptat. tranopt, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Tran nouă pentru. Împotrivă. Adoptat. Tran 12 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Tran 12. Verificăm Tran 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran 13 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 14 pentru împotrivă, abținere, adoptat. Tran 15 nu se încadrează. Ba da, trebuie să-l votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 17 e, se încadrează deja, trecem la regii 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Regii 7 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Primul vot pe părți, Regi 8 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Regi 8, prima parte. S-a închis votul. Respins. Regi. Regi 8, a doua parte pentru. Împotrivă. Se adoptă. Clar. Trecem acum la Agri. Agri 6. Pentru. Împotrivă. Verificăm, vă mă rog. Agri 6. Verificăm Agri 6. Închidem votul. Respins. Agri 11 acum. Avem un vot pe părți. Votăm acum prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că este respins. Verificăm însă. Haideți să deschidem votul. Prima parte la Agri 11. Închidem votul. Respins. Cea de-a doua parte la 11. Pentru, împotrivă, se adoptă 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru, împotrivă,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 Respins clar. 8. Tot de la cult. Pentru. Împotrivă. Respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Cât că a fost uh, respins, dar verifică. Cult 11. Închidem votul. Respins 16 împotrivă, 12 pentru. Cult 12 pentru. Împotrivă. Abține respins. 13 pentru. Împotrivă. Abține respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe acum. Libe 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 6. Pentru, Împotrivă. Verificăm electronic. Libe 6 va fi verificat. Deschidem votul deci la Libe 6. Închidem votul. 14 împotrivă, 11 pentru, regi 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 9, pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 4 pentru, împotrivă, abține, respins. FAM 5 pentru, împotrivă, abține, respins. FAM 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 8 pentru, împotrivă, abține, respins. FAM 9 pentru, Împotrivă. Vreți să verificăm FAM 9? 9. Open the vote. Deschidem votul. Close the vote. Închidem votul. Respins. 16 împotrivă, 12 pentru. FAM 10. Pentru. Împotrivă. Respins. FAM 11 pentru. Împotrivă. Nu-i clar, verificăm. Deschidem votul la FAM 11. Închidem votul. Respins. FAM 12. Deschidem votul. Închidem. Respins. FAM 13. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. FAM 14. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. FAM 15. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Acum avem votul final asupra propunerii de rezoluție, vot cu apel nominal. Întreaga propunere modificată. Deschid votul. Închidem votul. Fine. Thank you so much. Thank you to all. We have long boats. Yes, I think we need... Durează mult sesiunea asta de voturi. Cred că avem nevoie cu toții 5 minute pentru o scurtă pauză. five minutes.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 So, now I have to find in my papers what we are doing now. Acum să-mi găsesc următorul punct pe ordinea de zi în hârtiile mele. Urmează punctul 5 de pe ordinea de zi. Descărcarea pe 2018 a Parlamentului European. Raportoare este doamna Maria Grapini. Aș vrea să-i dau cuvântul Mariei acum pentru începutul voturilor. A, e o zi complicată. Eu doar vreau să mulțumesc, să mulțumesc raportorilor din umbră, să mulțumesc secretariatului. It's not translate? Ok. De la început vreau să mulțumesc uh, uh, raportorilor din umbră secretariatului pentru că s-a muncit foarte mult și să spun în concluzie că eu am învățat foarte multe din acest raport. Am avut întâlniri cu directoratele, cu uh, raportorii din umbră, cu angajații din Parlament și sper că împreună să scoatem un raport bun uh, astăzi după votul de astăzi. Mulțumesc încă o dată secretariatului și colaboratorilor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au depus amendamente uh, Uh, cu o viziune de a îmbunătăți, de fapt, uh, uh, activitatea Parlamentului. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult raportarei și raportorilor din umbră pentru activitatea lor și echipelor care înaintea lor, lângă ei, cu ei, în spatele lor i-au sprijinit, secretariatului, mulțumiri tuturora din suflet Încep acum cu votul și încep cu votul prin care ne acordăm sau nu descărcarea de gestiune. E vot prin apel nominal. Se deschide votul. I close the vote. Uh... Închidem votul. 21... 21 la 1 și 3 abțineri. Acum, trecem la amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abține respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Deschidem votul. La compromisul 1. Deschidem votul. La compromisul 1. I close the vote. Închidem votul. Se adoptă. 16 voturi pentru. Acum avem am, compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, verificăm mai bine. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 8 al colegului Omarie. Chidem votul. 13 la 13, respins. Urmează amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru e caduc, mă scuzați. 11 pentru împotrivă nu știu, hai să verificăm. Deschidem votul la 11. S-a închis votul. Respins. Urmează textul original al raportoarei. If you want to delete this paragraph. Ah. If you want to delete... Dacă vreți să ștergeți acest aliniat, votați cu minus. Dacă nu vreți să-l ștergeți, votați cu plus. Deci ca să ștergeți e minus și ca să-l păstrați plus. Bine? Haideți să votăm prin vot electronic mai bine. Cine vrea să șteargă? Minus și cine vrea să fie pentru? Plus. Deschidem votul la textul original, alineatul 23. We close the vote. Închidem votul. Se adoptă. 15 pentru, 11 împotrivă. Următorul. Un vot pe părți de la SND la amendamentul 12. Votăm prima parte pentru. Against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este împotrivă? La a doua parte, mă scuzați. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Acum, 13. Pentru. Împotrivă. Abține respins. 14 pentru. Împotrivă. Abține respins. 15. Avem uh, prima parte, vot pe părți. Votăm prima parte pentru. Împotrivă. Verif se adoptă, dar putem verifica. Cred că a trecut, dar verificăm. Deschidem votul. Mm-hmm. We vote on the second part. Votăm a doua parte. Pentru. Cu mâna. Pentru. Împotrivă. Abținere respinsă. Acum, compromisul 3 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Încă e o deschis. Acum l-am închis. Unii colegi au nevoie de mai mult timp. Trece. Deci 14 pentru 8 împotrivă. Acum, amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, cred că e respins. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. The vote is still open. La compromisul 4 încă mai puteți vota. Vă rugăm pe toți să votați. Acum închidem votul. Respins. Acum trebuie să votăm 22. Întâi 22, 23. Pentru, împotrivă, abține, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, dacă doriți. Deschidem votul pentru a verifica amendamentul 24. Închide votul. Respins. 14 voturi împotrivă, 12 pentru, 25 și 26 sunt identice pentru, împotrivă, verificăm din nou. Haideți, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 27 acum pentru. Împotrivă. Verificăm. Deschid votul. Vă rog să votați. Amendamentul 27. Închidem votul acum. Respins. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 29. Pentru. 29 este caduc. Trecem la 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred. Verificăm. Verificăm 35. Eu cred că a fost uh, adoptat, dar... Chidem votul. Da, se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mi-ar plăcea ca și cei trei de la idee să voteze, să știm. 37. Pentru. Împotrivă. Respins de data asta. am nicio problemă, bineînțeles. 37, verifică. S-a închis votul. Respins. 38 pentru. Împotrivă. Cred că a fost adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm compromisul 5, întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, Verificăm 47. Închid votul. Se adoptă 13 la 11. 48 acum. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Verificăm. 49. We check for... Verificăm 49. We close. Închidem votul. Se adoptă. Acum, 50 pentru, împotrivă, abțineri. cred că se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 52 pentru. Împotrivă. Cred că e respins. Verificăm, însă 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 54 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 6 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Nu, patru grupuri au votat pentru. Da, putem verifica, de ce nu, 62 dacă vreți. Nicio problemă. 62, deci se deschide votul electronic. Deschidem votul la 62. Îl închidem. Respins. 63 acum. Pentru. Împotrivă. Abține, se adoptă. 64 pentru. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 66 caduc, 67 e retras, 68 acum pentru. Împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile. Respins, cred. 68. 69 pentru. Împotrivă. Verificăm. 69 facem o verificare. Închidem votul. Respins. 70 pentru. Împotrivă. Respins. 71. 71. Cine e pentru? 71 și 72 de fapt împreună. Cine e pentru? împotrivă. Verificăm. Vot electronic deschis pentru amendamentele 71-72. Închid votul. Se respinge, iată. Amenamentele 73-74 pentru împotrivă cred că verificăm și aici. Da? Deci deschidem votul pe amendamentele 73-74. Închis votul. Respinse. Acum 75. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 76 pentru împotrivă respins doriți verificare la 76 atunci verificăm electronic amenamentul 76 acum. Și iată, se adoptă. Șaptezeci și șapte. E caduc, 78 la fel, 79 la fel. Așadar, votăm amendamentul 77. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 78. Cine e? A, e caduc. 79. Ăsta trebuie votat. Amendamentul 79. Cine e pentru? Împotrivă? Nu, nu e caduc, zice președinta. Deci, încă o dată, 79, vă rog, ridicați mâinile să le văd. 79. Cine pentru? Încă o dată. Împotrivă. Trebuie să verificăm și aici. pp nu a arătat uh, cum votează. Verificăm 79. Și data viitoare ridicați mâinile. Să văd și eu. Vot închis. Și s-a adoptat cu majoritate clară. 81 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 82 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă dar nu văd ce face mijlocul spectrului politic. Deci verificăm amendamentul 82, vot deschis. Și eu ziceam că se adoptă, dar totuși trebuie să vedem. Da, se adoptă, se adoptă. 83, cine e pentru? Împotriva? Verificăm. Deschid votul. Respins de data asta. 84. Who is in favor? 85. Cine pentru? Împotriva? Adoptat. 85. Împotriva? Abțineri? Adoptat. 86 pentru? Împotriva? Respins. 87 pentru? Împotrivă. Adoptat. 88 pentru. Împotrivă. PP-ul, vreți vă rog să votați sau să arătați cum doriți să votați? Că nu se vede. Votați pentru sau împotrivă? Deci votăm încă o dată, vă rog. Cine este în favoarea amenamentului 88? Pentru, împotrivă, E cam strâns, trebuie să verificăm. We close the vote. Are you sure? Se, respinge, se respinge cu 12 la 12. 89 acum. Asta e un amenament bun, să știți, că l-am semnat și eu. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 90. Cine pentru? Împotriva? Respins. 91 pentru? Împotriva? Adoptat. 92 pentru? Împotriva? Trebuie să verificăm pentru că unii nu votează. Am închis verificarea. Se adoptă. 93 acum. Cine pentru? Împotriva. Cred că se respinge. 94 acum. Cine pentru? Împotriva. Cred că se adoptă. Nu, nu, s-a adoptat de fapt cu majoritate clară. 95 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Închidem votul. Se respinge. 96. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Acum avem un amendament oral la următorul amendament. Este cineva împotrivă? Are cineva obiecție? Nu? Atunci votăm amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abține respins. Și acum votăm textul original, inițial al amendamentului 97. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 98 acum. Pentru? Împotrivă? Adoptat. 99 pentru? Împotrivă? Adoptat. 100. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Nu. deci amenamentul 100. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, zice doamna președinte, 100 de a devenit caduc, deci 101 uh, a fost retras și atunci trecem la 102. Cine e pentru? Deci suntem la 102, amenamentul 102. Pentru, împotriva, respins. 103. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Dumneavoastră v-ați abținut și restul au fost pro. Nimeni nu s-a, pronunțat contra. Bine, verificăm dacă vreți. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă cu 23 la 1. 105 a fost retras. 106 ca 104. acum. Votăm amendamentul 104. Pe împotriva. Asta se adoptă. 106 acum. Cine e pentru? We have not voted on 105. It's withdrawn. Who is in favor? Oh. Deci cine e pentru, împotrivă? Adoptat. 107. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 108 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Votăm atunci amendamentul oral mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și atunci trecem mai departe la 109. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. We please vote on 109. Votăm așadar amendamentul 109, am închis votul și se respinge 14 la 14. Compromisul 7 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 117. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 124. Pentru. Nu, e caduc și asta. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 127. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 131. Pentru. împotrivă, ab abțineri. Cred că trebuie să verificăm aici. Verificăm electronic amenamentul 131. Închidem votul. Se adoptă. 132. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 12 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 138 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic. Verificăm amendamentul 138. Închidem votul. Se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotriva, cred că se respinge. Veți uh, verificăm? Atunci verificăm electronic amenamentul 140. Închidem votul. Se respinge 14 la 14. 141. Deci, amenamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 143 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 144 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 145 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 146 cu amendament oral. Există mai întâi obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci votăm mai întâi amendamentul oral. Cine e pentru? Împotriva? Verificăm. Nu este clar. Deci votăm amendamentul oral de la amendamentul 146. Am închis votul acum. Se adoptă. Cu asta putem trece mai departe la 147, care este compatibil. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Compromisul 13 acum. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104, 150 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica dacă doriți. Atunci verificăm compromisul 13.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 Vote is closed. I'm in favor. It's rejected. Se respinge. 150 așadar. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Verificăm și pe acesta. Verificăm amendamentul 150. Vă rog să votați. Am închis votul. S-a adoptat. Și atunci, amendamentul 153. Nu, ăsta e caduc. 149. Și ăsta e caduc. 151, compatibil cu compromisul 13. Deci trebuie să-l votăm. Deci, 151. Cine e pentru? Greșeala mea, îmi cer scuze, spune, date, spune doamne președinte. Deci, 151, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 152, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. Compromisul 14, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 158, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 159, pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Comprom compromisul 16 cu vot cu apel nominal. Ba nu. Cine e pentru? Deschidem votul. Open, the vote is opened on... Votul este deschis pe compromisul 16. L-am închis. și se adoptă cu majoritate clară 20 la 4 și 3 abțineri. 165 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 166 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 167 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 168 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 169 pentru, împotriva, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 175 împotrivă. Dificil, cred că se adoptă, dar verificăm. amenentul 175. Închideți votul. 14 la 13 se adoptă. 176 pentru, împotrivă. Cred că se constituie aceeași majoritate, dar verificăm. Votul e deschis la 176. Închideți votul. Da, la fel. 177 pentru, împotrivă, Cred că e din nou aceeași majoritate, dar e strâns. Verificăm. Așa de deschid votul. Deci votăm amendamentul 177. Închid votul acum. 14 la 13. Se adoptă așadar. Și atunci trecem mai departe la 178. Cine pentru? Împotrivă? Cred că e din nou aceeași majoritate, dar fiind strâns o verificăm. Nu m-am uitat la Olivier. Deci se respinge. Oricum voi deschide votul electronic de verificare la 178, spune președinta. Se închide votul pe 178 și se respinge. 179. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 180 pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 182 pentru? Împotriva? abțineri, respins. 183 pentru, împotriva. Cred că trebuie să verificăm. Eu zic că se adoptă, dar verificăm, deschid votul electronic pe amendamentul 183. Închidem votul. Se adoptă. 181 caduc, 184, se votează. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm electronic amendamentul 184. Închidem votul. Se respinge. 185 Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 186 pentru. Deci 186. Cine e pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 187 pentru. Împotrivă? Abținere adoptat. 188 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 189 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 190 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 191 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 192 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 193 pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar verificăm amenamentul 193 prin vot electronic. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. Compromisul 19. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 195. Cine e pentru? Împotrivă? Să-l verificăm și pe asta. Amendamentul 195, verificare electronică. Închidem votul, vă rog. Adoptat. 196, cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. 197, cine e pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm amendamentul 197. Se închide votul. Nu, iată, se respinge. Compromisul 20 acum. Cine pentru? Împotriva? Haideți să-l verificăm. Închidem verificarea. Se respinge compromisul. Amendamentul 199 atunci. Cine e pentru? Împotriva? Verificăm. Verificare electronică, amendamentul 199. Close. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 200. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se adoptă. 201. Cine e pentru? Împotriva? Adoptat, dar haideți să-l verificăm. Eu zic că se adoptă. Verificare electronică Amenamentul 201. Close. Yes, it's adopted. Da, e adoptat. Compromis 21. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromis nu. Compromis 22 Înainte să votăm compromisul 22, da. Compromis 22, așadar, pentru. Împotrivă. Adoptat. 207 pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromis 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la un uh, vot pe părți cu amendament oral. Votăm referitor la prima parte cu amendamentul oral. Există obiecții la adresa amendamentului oral? În regulă, există obiecție. Votăm așadar asupra textului inițial. Pentru. Cine e în favoarea textului inițial? Împotriva. Respins. 214. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 214. Se închide votul. Respins. Avem acum un vot prin apel nominal referitor la moțiunea de rezoluție în ansamblul ei, așa cum a fost modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, o majoritate amplă, 24 pentru, felicitări! Thank you. Does somebody want to have a break? Doriți o pauză? Colegul Novakov trebuie să voteze. Domnul Marinescu votează. Please sit down. We are... Vă rog să vă luați locurile. Continuăm cu voturile. All right. Hello. Good morning. <laughs> First we vote on the First we vote on the amendment 1. Trecem la amendamentul 1. No. Ah, d'abord la rapportrice. Est-ce que... Înainte de toate, raportoarea dorește să ia cuvântul. Vă rog. Începem uh, cu votul. Amendamentul 1. Pentru. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc. Doresc doar să elucidez referitor la ce punct votăm. E punctul 6 de pe ordinea de zi. Votăm descărcarea de gestiune pentru 2018, bugetul general al Uniunii fondurile europene de dezvoltare cu numărul 8, 9 și 10. Raportarea este, colegul Riv, este colega Zi și colegul Freund are dreptate. Am procedat un pic prea repede. Doamna raportor nu e în sală, așa că nu va lua cuvântul la ora actuală. Dorește cineva de la Verzi să ia cuvântul? Doriți să o înlocuiți? Bine. Votăm referitor la primul amendament. Împot- pentru. Împotrivă. Respins. Trecem la amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Respins. Avem un vot prin apel nominal referitor la propunerea uh, la, această decizie astfel modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Uh, s-a deschis votul, votul e în continuare deschis referitor la Fondul European de Dezvoltare. S-a închis votul. 17 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Trecem acum de îndată la moțiunea de rezoluție. Amendamentul 4. Nu votăm. Trecem la amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 9. That's on SND. Nine, no, this David Liga. 8 a fost amendamentul doamnei Pencova, noi amendamentul uh, domnului David Lega. S-a închis votul. 14 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Trecem acum la amendamentul 10 pentru, împotrivă. Se repetă situația de mai devreme, cred. Adoptat. Vreți să verificăm? Verificăm. Numărul 10. Check on 10. The vote is open. Verificăm amendul, amendamentul 10. S-a închis votul. 14 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul 11 acum. Pentru. Împotrivă. Cred că e respins. Trebuie să verificăm. Nu, nu cred. Majoritatea a fost clară, car împotrivă. 12. Pentru. Împotrivă. Abținerea adoptat. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 15 pentru împotrivă, abținere adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, cred eu, dar haideți să verificăm. Haideți să verificăm amendamentul 16, s-a deschis votul. Close. It's adopted. Adoptat. 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 19 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 20 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Deci, la Riniu văd că părerile sunt împărțite. 23, verificăm. We close. S-a închis votul. Adoptat. 24 pentru împotrivă abținere adoptat. 25 pentru, împotriva abținere adoptat. 26 pentru, împotriva abținerii adoptat. 27 pentru, împotriva abținerii adoptat. 27 pentru, 28 se corectează, doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 Aici avem un vot pe părți de la verzi. Votăm referitor la prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cea de-a doua parte acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 31 pentru. E ca duc, îmi cer scuze. 32 pentru. Împotrivă. abținerea adoptat. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34 pentru. Împotrivă. abținerea adoptat. 35 pentru împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, Împotrivă abținerii adoptate. 37 pentru, Împotrivă abținerii respins. 38 pentru, Împotrivă abținerii adoptat. 39 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 41. Vot pe părți. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Cea de-a doua parte, cu un amendament oral din partea verzilor. Pentru. Da, puteți ridica o obiecție. Bineînțeles. Deci, s-a dus obiecție la adresa acestui amendament. Votăm așadar asupra textului inițial. Pentru. Second part with oral amendment. Second, part, with oral amendment. And the oral amendment was rejected, so it's the original text of the second part. It's calls on the Commission to. De acolo unde spune aici, cere Comisiei să, să pună capăt acestui proiect de reabilitare rutieră în valoare de 60 de milioane de euro, aprobat la jumătatea lunii decembrie 2019. First, what has been voted? So you oppose to the oral amendment still. Vă opuneți așadar uh, amendamentului oral. Votăm așadar asupra textului inițial. Asta înseamnă că îi cerem comisiei să nu mai livreze aparatură. Votăm așadar asupra textului inițial. Toată lumea de acord? Deci, votăm electronic pentru cea de-a doua parte a amendamentului, aliniatul 68, amendamentul 41. Everybody has voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins cu majoritate amplă. 42 pentru împotrivă, abținere, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abținerii. adoptat. 44. Avem aici un amendament oral. Există obiecții la adresa acesteia. Okay, there is an uh, objection by the colleague. Ligan Sedovski. Colegul Jedovski a ridicat o obiecție. E vorba de următorul amendament, um, bazându-se pe îngrijorările amintite mai sus, se recomandă Comisiei să ia în calcul anularea sprijinului financiar acordat în vederea acoperirii costurilor operaționale și așa mai departe. Votăm asupra textului inițial. Pentru. Verificăm. Yes. And it is adopted. Adoptat 14 voturi pentru, 9 împotrivă, 45 pentru, împotrivă. Adoptat 46 pentru, împotrivă, abținere. Adoptat 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9. așteaptă acum uh, un ultim vot prin apel nominal asupra acestei rezoluții astfel modificată. It was wrong. It was wrong. Because we stop it. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. We see each other at three. În spaniol. We continue. Continuă în limba spaniolă. Vom, conta, vom continua cu voturile de la ora 3. De sesiune. Ședința se încheie deocamdată. Președinte se corectează, ședința nu se încheie. Mai avem un punct. Yes. So shortly we have a short issue. Avem uh, un punct foarte subțint. Colegul Marinescu ne va pune la curent referitor la ce face Olaf. Vă reaminteam că mai avem un punct. Olaf, nu știu dacă va fi succint, dar am să vă spun în curând despre, pot să vă povestesc despre Olaf. We had... Deci, am organizat o serie de întâlniri tehnice, doar un trilog. Am prevăzut un trilog pentru data de 18 martie și nu mică mi-a fost mirarea să primesc mesaje din partea diferitelor grupuri cum că ar dori să lucreze doar după ce se va fi votat descărcarea de gestiune. Eu până acum nu am mai auzit uh, asemenea comentarii. Iată de ce am venit cu câteva uh, date pentru a nu exista îndoieli. Acest regulament include se bazează, de fapt, pe o propunere din partea Comisiei. Și, în plus, pe lângă toate acestea, Parlamentul a înaintat multe amendamente care vizează OLAF nu vizează cooperarea OLAF și biroul procurorului european. În ce privește prima parte, propunerea comisiei, s-au înaintat, sunt 77 de aliniate, 56 deja uh, sunt uh, clare, au fost deja uh, decise, există 8 unde există probleme, există uh, divergențe semnificative de opinie între Parlament și Consiliu și 11 aliniate care în continuare vor face obiectul negocierilor. În ceea ce privește amendamentele din partea Parlamentului European, 32 deja au fost stabilite, 5 pun probleme, sunt complicate și 3 vor fi negociate. Mai există alte 3 amendamente din partea Consiliului pe care trebuie să le discutăm. Iată așadar cum stau lucrurile la ora actuală. Există și aspecte importante precum TVA sau conturile bancare. Sunt subiecte importante. Însă, amendamentele din partea Parlamentului European negociate la ora actuală se referă în linii mari la raportarea de către Olaf către Parlament, comunicarea de informații, cooperarea între OLAF și alte instituții și mici aspecte referitoare la relația dintre OLAF și Biroul Procurorului European. Nu sunt lucruri complicate. Problema e că noi, Parlamentul, negociem nu cu Consiliu, ci cu OLAF. Așa stau lucrurile. Asta e adevărul. De fiecare dată când Consiliul întreabă Comisia, de fapt întreabă Olaf, pentru că Comisia reprezintă Olaf și ni s-a spus foarte clar că au un mandat pentru a negocia. Eu am încercat să explic că negociez cu Consiliul și Comisia e acolo pentru a observa. Și mi s-a spus, nu, e un trilog, eu am un mandat de negociere. E adevărat, pentru prima oară, din nou mi-a fost dat să aud așa ceva. Acestea sunt problemele, așadar, pentru că Olaf nu-și dorește mai multe sarcini de a fi nevoit să informeze Parlamentul sau să comunice cu procurorul șef. De pildă, o problemă importantă e de ce procurorul șef trebuie să fie invitat la întâlnirea anuală dintre Consiliu, Parlament și Comisie. Nu doresc ca procurorul șef să fie pe picior de calitate cu directorul general. Și vorbim de Olaf. Nu de Consiliu, nu de Comisie. E Olaf. V-am dat un exemplu. Problema avem probleme de asemenea în ce privește controlul, din propunerea Parlamentului. Eu am venit cu o altă propunere, acceptată de Comisia de Supraveghere. Pe mine m-a surprins faptul că Olaf uh, e de acord cu prima propunere a Parlamentului. De ce? Pentru că e propunerea Comisiei de acum câțiva ani. După părerea mea, însă, sprijină această propunere pentru că uh, e foarte puțin probabil să fie acceptată de Consiliu. Propunerea mea e să acordăm aceleași sarcini unei persoane care face parte din Comisia de Supraveghere, pentru că fac același lucru. Observă respectarea garanțiilor procedurale atât uh, Comisia de Supraveghere cât și uh, această persoană de control, Comisia de Supraveghere ex după investigare și supraveghetorul în timpul um, anchetei. De ce să nu avem practic aceeași entitate care să se ocupe de întreg procesul? Iată um, principalele probleme. La ora actuală discutăm intens referitor la amendamentul Parlamentului și îmi cer scuze că trebuie să dau aceste exemple, dar așa e realitatea. Parlamentul i-a propus directorului general să nu realizeze o anchetă. Și acum e o problemă de proporții. Pentru că îl uh, privăm pe directorul general de un drept uh, important. Directorul general, bineînțeles, că va îndeplini sarcinile directorului general de a uh, conduce anchetele, dar nu de a le executa el însuși. Aceasta e solicitarea Parlamentului. E o problemă considerabilă atât pentru Olaf cât și pentru Consiliu. Cam astea sunt principalele probleme. Am acceptat o parte din propunerile Consiliului, mai ales în ceea ce privește neregulile, care apăreau în multe amendamente ale Parlamentului. Am modificat ușor uh, definiția neregulilor. Acum totul e în regulă. Și, uh, de asemenea, anchetele externe. Era o idee bună, să spunem așa, să modificăm uh, titlul acestei anchete, dar există atât de multe alte documente pe care am fi fost obligați să le modificăm. În ce privește conținutul, am procedat cum dorea Parlamentul, însă numele anchetei rămâne în continuare anchetă internă și externă. Așa stau lucrurile. Atât. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Marian Marinescu, pentru munca dumneavoastră valoroasă. Situație complicată, știm. Martina dorește acum să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte succint. Am uh, organizat întâlniri tehnice și ne-am pus de acord că vom discuta la întâlnirea cu raportorii din umbră, așa că vreau să vă rog să organizați această întâlnire cu raportorii din umbră și să dezbateți propunerea dumneavoastră, pentru că se pare că mergem un pic împotriva mandatului din rezoluția Parlamentului, așa că trebuie să discutăm despre toate acestea. Decizia era să nu ne oprim la, de- la întâlnirile tehnice. Personalul nostru nu a fost prezent, pentru că e imposibil să fii prezent și la întâlnirile cont și la întâlnire cu raportorul din umbră. Așa că vă rog, organizați această întâlnire cu raportorul din umbră. Da, cu mare plăcere! nu am ieșit în afara mandatului niciodată și știți cum am procedat, știți, pentru că au fost prezenți consilierii dumneavoastră și asistenții dumneavoastră. Dumneavoastră nu! Ultima întâlnire s-a organizat în timpul întâlnirii cont. Hei, dar ei au fost acolo. Eu am propus așadar întâlnirea cu raportorii din umbră pe data de 12 martie, dar n-am primit niciun răspuns din partea dumneavoastră, din partea nimănui. Singurul răspuns a fost că doriți să lucrați după ce vom încheia cu descărcarea de gestiune, ori după 18 martie, când președinția croată, care de altfel dorește să uh, pună umărul la treabă, dau dovadă de atitudine deschisă, ne-au propus data de 18 martie. Dacă îmi permiteți o propunere, înainte ca spiritele să se încingă prea tare, știm că parte din, uh, în, la, la o parte din grupurile noastre există un singur consilier. Asta înseamnă că există un volum impresionant de muncă. Invers, și pentru colegul Marinescu e foarte greu să-i spună Consiliului că nu suntem în măsură măcar să discutăm între noi. Iată de ce vă rog, vă cer un pic de înțelegere reciprocă. Nu a fost uh, reavoință din partea consilierilor care uh, s-au confruntat cu o presiune enormă când vine vorba de descărcarea de gestiune, pentru că dacă trebuie să uh, te descurci singur prin hățișul a 2000 de amendamente, sincer, nu pot decât să vă admir. Iar pe de altă parte, colegul Marinescu trebuie să continue. Așa că vă rog să vă acordați un pic de încredere unul altuia și să continuați pe baza acesta decis deja Acum am terminat cu descărcarea de gestiune și cred că puteți organiza o întâlnire cu raportorii din umbră și sper că de această dată să se potrivească. Știu că situația nu e deloc ușoară pentru nimeni, așa că poate uh, cel mai bine ar fi să organizați în curând o întâlnire cu raportorii din umbră ca să puteți discuta între voi. Nu putem opri totul. Ar fi lăsat o impresie greșită să nu organizăm un trilog, deși știm că președinția colată dorește acest lucru. Uh, Știm că toată lumea e într-o situație complicată, oricum descărcarea acum a trecut, am trecut și peste acest hop și vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră uh, pentru implicarea lor și sper să vă puteți întâlni cât se poate de curând, pentru că știu că munca nu e ușoară și Marian încearcă să reprezinte interesele noastre și nu e deloc ușor la ora actuală, având în vedere Comisia și Consiliu. Intervenție din sală fără microfon. For a shadow meeting, uh, on 12... Am, întâln, am organizat o întâlnire cu... Am cerut organizarea unei întâlniri cu raportori din număr pe data de 12 martie, cu o săptămână așadar înainte de trilog. Doamna de la Baiova, doamna președinte a cerut uh, ca toată lumea să dea dovadă de respect. Vă rog, înțelegeți că avem un singur consilier, nu putem fi omniprezenți, nu putem uh, împărți un consilier în uh, trei, nu-l pot trimite la trei întâlniri, mi-aș dori, dar nu pot. Haideți să discutăm acum, după descărcare. Nu aș intra acum pe fond pentru că uh, nu am face altceva decât să ne certăm, pentru că nu aveți dreptate în ce explicați. Ce spuneați? Că nu am dreptate, nu am dreptate în ce explic. Îmi cer scuze, e deja, e clar vorba de respect. Da, Așa că vă rog, arătați-mi respect. Eu vă spun cum stau lucrurile. Cunosc dosarul, cunosc dosarul foarte bine. Nu priviți înspre consilier. Uitați-vă la mine. Cunosc dosarul. Ce am spus e adevărat. Își propun acum uh, să nu Uh, dăm dovadă de neîncredere. Marian, trebuie să continuăm. Martina, dacă ai comentarii, observații, atunci te rog să organizezi o întâlnire în bilateral cu Marian pentru a clarifica unde există potențial neînțelegeri. Pentru că cred că e o neînțelegere, pentru că Marian negociază pe baza a ceea ce efectiv s-a decis aici. Colegul Flanagan. Uh, we, we've moved into the realm ar trebui să fim atenți. Persoanele pot să se uite unde vor. Nu e frumos să-i cere să se uite la dumneavoastră. Sunt aici de șase ani și n-am auzit uh, ceva așa de urât ca ce ați spus. Ar trebui să-i cere scuze colegii. Ich bitte jetzt momentan da nicht aufeinander zu... Vă rog să nu ne încărem aici. Dificultatea lui Marian este că constă în fațul, faptul că președința croată încearcă să meargă înainte și exercită oarecare presiune și noi vrem ca Olaf să aibă competențe sporite. Asta ne dorim, dar nu putem uh, decide uh, nimic uh, fără să avem o decizie la care să fi participat și raportori din umbră. Deci trebuie să avem o întâlnire cu raportori din umbră. Când este următoarea reuniune cu raportori din umbră, Marian? Știi deja? Pe 18 este târziu. If I have... Eu am propus 12 martie. N-am primit nicio reacție. Am, am, am propus această dată pentru că suntem cu toții la Strasburg și suntem cu toții prezenți. Pentru mine, în această săptămână, luni, marți, miercuri, joi, la Strasburg, orice dată este ok. Înțeleg, deci, că poate, poate că am putea să limităm uh, Uh, cumva tema discuției, pentru că în 18 nu se vor putea discuta toate temele. Știm deja care vor fi subiectele concrete care vor fi abordate pe 18. Which point? No, I don't have any uh, for the... Nu, pentru moment n-am o ordine de zi, dar putem să o stabilim, putem să discutăm. Și până acum am făcut întotdeauna împreună. Da? Deci ordinea de zi a întâlnirilor tehnice a întotdeauna fost uh, stabilită de comun acord. Deci înțeleg că, evident, nu putem dosarul Olaf să-l, să amânăm până după descărcarea de gestiune. Nu se poate. Deci, dacă există probleme individuale, Martina, dacă ai o nelămurire, atunci te rog frumos să intri în legătură cu Marian, negocierile continuă și vor fi continuate și după descărcarea de gestiune. Putem decide mâine la reuniunea coordonatorilor toate aceste lucruri? Haideți să rămânem totuși uh, cât de cât uh, politicoși și respectoși unui cu alții. Oricum e trecut pe ordinea de zi. But then you have to know at the end, we, if we are talking at the coordinators. Dacă am, am văzut că e trecut pe lunea de zi, dar vă spun, dacă discutăm treaba asta la reuniunea coordonatorilor, atunci uh, președinția croată o să aibă impresia că noi vrem să uh, uh, împiedicăm Olaful, vrem să oprim Olaful. Asta e miza. Deci dacă decidem mâine la coordonator, poate că mâine îți faci timp, Marian, nu știu, ești aici mâine dimineață? Bun, atunci uh, eu voi face această uh, informare. Spune-i, te rog, lui, uh, lui Thomas Zidovski că uh, uh, acesta este mesajul și trebuie să ajungă și la ceilalți coordonatori. A little bit astonishing to just to, to take Olaf uh, two to three months later. Ar fi păcat să discutăm problema Olaf doar cu, cu o întârziere de două trei luni. Bun. Uh, uh, la două și jumătate avem o întâlnire referitoare la misiunea noastră în Republica Ceahă și la ora 3 continuăm cu votul. Maria, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturora!